trecem la ultimul uh, punct de pe ordinea de zi, situația din Corea de Nord. Și aș dori să dau cuvântul uh, domnului Scrâlăț, în primul rând. absolute breach of the rules what you are doing and I wonder Este o excelentă încălcare a regulilor, dar mă întreb suntem 40-45 de deputați în sală. Puteți, domnule președinte, să-mi explicați de ce acei dintre noi care facem efortul să stăm aici, de ce nu suntem lăsați să vorbim la procedura intervențiilor spontane? Și dacă, uh, din ce motiv decideți să nu ne dați cuvântul, atunci n-ar fi un nivel minim de colegialitate să ne spuneți înainte care este procedura și cum ne dați cuvântul sau nu ne dați cuvântul, care e principiul pe care îl folosiți. Vă mulțumesc. Stimate coleg, cred că sunt unul dintre puținii vicepreședinți care încearcă să garanteze dreptul de exprimare. Nu cred că ar trebui să vă plângeți, ați vorbit de câteva ori. Dacă n-am reușit să vă văd numele pe listă, îmi cer scuze. Îmi pare rău cu siguranță n-a fost nicio reintenție intenție și sper că nu veți uh, presupune vreodată că nu, vă, nu mă veți băni vreodată de reintenție. intenție. Încă o dată îi dau cuvântul unui sleț. Doamne președinte, Domnule președinte, vă rog să mă scuzați, pot, pot uh, beneficia de atenția dumneavoastră? Domnule președinte, domnul deputat uh, uh, nu este aici. Not here. Okay, thank you. În regulă, mulțumesc pentru această informație foarte importantă. Deci este absent. Doamna Izabela Dinorfi, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Unul dintre autori nu poate fi aici și cele scuze eu reprezint. Bomba nucleară asta ne face să ne ia cu frig. Trebuie să condamnăm text, testul de pe 6 ianuarie. Este clar că a fost un act provocator din partea Coreei de Nord, dar dacă vrem să fim credibili în Uniunea Europeană, trebuie să renunțăm și la armele noastre și să uh, încheiem comerțul cu țări care au astfel de probleme. Numai stabilind acest bun exemplu putem fi credibili. Am auzit că Uniunea a decis să-și modernizeze armele nucleare și acest program uh, implică și Italia. 70 de bombe nucleare vor fi uh, înlocuite la Kennedy și la Aviano cu bombe atomice de o generație mai nouă care distrug uh, și mai în profunzime. Sigur că ar trebui să arătăm cu degetul regimul nord dar Uniunea Europeană ar trebui să arate cu degetul și statele membre și chiar Statele Unite pentru astfel de activități. Mulțumesc! Domnul Deva, un minut și jumătate. Domnule președinte, iau cuvântul în numele ca șef al delegației pentru peninsula coreeană și uh, mi-e greu să iau cuvântul aici. O bombă, iată, s-au făcut teste nucleare de către regimul nord-corean și mă întristează foarte mult acest lucru, fiindcă uh, noi am uh, încercat din răsputeri în ultimul an să îmbunătățim relațiile între Nord și Sud și am fost chiar invitați de ambele părți să redactăm un tratat de pace care nu există până la ora actuală. Nu există decât un armistițiu ce datează de acum 63 de ani. Și uh, în Republica Coreană și IDP ar de pe RECA se bazează pe un armistițiu. Armistițiu înseamnă o pauză într-un război, dar nu, nu înseamnă un tratat de pace. Eu am vrut să, ca noi să scriem acest tratat de pace cu sprijinul Americii, Rusiei și a celorlalți parteneri. Și asta am făcut până acum și dorim să păstrăm relații deschise cu Corea de Nord, chiar dacă ei joacă un joc periculos care nu are nicio valoare nici pentru ei, nici pentru pacea la nivel mondial. Nu pot crea structuri economice cu arme nucleare când oamenii mor de foame și economia este pe butuci. Trebuie să păstrăm o ușă deschisă și eu vreau să fac acest lucru. Mulțumesc. Mulțumesc că acceptați, domnule Deva, un cartonaș albastru de la doamna Grapini. Domnule Deva, doamna Grapini, aveți cuvântul domnule președinte eh, domnule eh, deva eh, știți că am fost împreună în coreea și am încercat aveți dreptate să ajutăm la împăcarea celor două corei. vă întreb direct cu experiența dumneavoastră credeți că putem noi ca uniune europeană să influențăm într adevăr să aducem unificarea celor două corei pentru că am discutat cu ministrul unificării din coreea de sud și mi s a părut că nu are un program concret? Vă mulțumesc, doamnă Grapini, pentru această întrebare. Dacă vă uitați la toți interlocutorii vizați aici, noi suntem singurii, mă refer la Uniunea Europeană, noi suntem singurii care nu uh, au un uh, interes uh, anume, să zicem așa. Deci, noi dorim pace, și atât. Noi dorim reconciliere și atât. Noi, odată ce Uh, vom face China și Japonia și Corea de Nord și de Sud să priceapă acest lucru, atunci vom reuși să înregistrăm progres. Deci noi avem o poziție unică și un rol unic aici. Vă mulțumesc. Domnul Preda are cuvântul. Mersi infiniment, monsieur président. Ce débat sur la Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Această dezbatere privind Corea de Nord este foarte importantă din câteva motive. Se înscrie, în primul rând, în mișcarea de condamnare de după recentul test nuclear de, cu care s-a lăudat Corea de Nord, dar acesta a făcut cu încălcarea tuturor rezoluțiilor de securitate ale Consiliului de Securitate al ONU și reprezintă, evident, o mare amenințare pentru stabilitatea peninsulei coreene. În al doilea rând, în acest an a existat, să nu uităm, un candidat corean pentru Uh, premiul uh, Saharov, reverendul Jung, care și-a uh, dedicat toată viața luptei pentru drepturile omului în Corea de Nord. Din păcate, el nu a câștigat să se fi dat premiul acesta unui uh, apărător al drepturilor omului nord-corean a fost o etapă esențială în lupta pentru drepturile omului. Impactul premiului Saharov uh, asupra țărilor vizate nu mai trebuie dovedit. El crește foarte mult dezbaterea privind drepturile omului și încurajează societatea civilă să se angajeze mai mult. De aceea profit de această ocazie ca să invit pe colegii noștri care vor realmente să ajute Corea de Nord să susțină un astfel de demers anul acesta Niciodată un nord-corean nu a fost măcar candidat oficial de nominalizare. E și absurd pentru că e una dintre ultimele țări totalitare. Am dat uh, premiul unor personalități importante și până acum cred că trebuie să facem acest pas și către Corea de Nord. Este important de altfel ca Parlamentul să transmită un mesaj puternic Coreei și că situația drepturilor omului să rămână o prioritate pentru politica externă. În acest sens, cerem în rezoluția noastră doamnei Mogherini să urmeze, urmărească situația, îndeaproape situația în această țară și să pună presiuni constante pe acest regim. Eu refuz să mă asociez pesimismului în ce privește capacitatea de schimbare a acestei țări. Populația nord-coreană merită un angajament, angajament constant din partea noastră. Regimul nu va face nicio reformă din proprie inițiativă și depinde de comunitatea internațională să folosească toate oportunitățile pentru a acționa durabil. Mulțumesc. Doamna Șache, un minut. Vă mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. Testarea bombei cu hidrogen de la începutul lunii ianuarie a fost condamnată de Consiliul și de Consiliul de Securitate al ONU și noi condamnăm cu tărie acest test care este o amenințare directă la pacea de pe peninsula coreană. Provocări ulterioare ar trebui să fie evitate cu orice cost. și ar trebui să încercăm să punem capăt al acestor provocări prin dialogul între cele șase părți care ar trebui să fie reluat. Ne îngrijorează de asemenea situația umanitară oamenii sunt uh, persecutați în mod uh, sistematic și Comisia de Anchetă, de anchetă a ONU a stabilit că au fost comise crime împotriva umanității. Avem nevoie de acțiuni concrete internaționale pentru a pune capăt impunității și pentru a aduce în fața instanței pe vinovați. Și ar trebui să ne gândim și la oportunitatea de a introduce sancțiuni mai țintite, să convingem Guvernul Republicii Populare Chineze să recurgă la influența pe care o are pentru a determina Republica Populară Democrată Coreană să renunțe la escaladarea situației. Mulțumesc! Vă mulțumesc! acum cuvântul domnul Helmut Scholz. Două minute, vă rog. Domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, există conflicte și evoluții pe planetă în legătură cu care ne întrebăm uh, de ce comunitatea internațională rațională nu reușește să le controleze și pentru, pentru mine și acest conflict face parte dintre aceste conflicte. Îi, cunoaș, îi cunoaștem uh, rădăcinile, evoluția istorică, cunoaștem uh, ritualurile respectate de acest, uh, de acest uh, conflict, un pas înainte, doi pași în, uh, înapoi, speranță, izolare din nou, întreaga situație ne aduce aminte de conflictul între cele două blocuri cu frontiere foarte clar definite și un uh, echilibru fragil, un conflict în care războiul nu, e, nu era o opțiune reală, dar apărea deseori în retorica folosită. Uh, și după ultimul uh, test uh, încununat de succes cu o bombă cu hidrogen, toată lumea recurge la retorică, dar prea puțin la acțiuni. Chiar și uh, Consiliul de Securitate, prin rezoluția din martie 2013, a pregătit terenul pentru ultimul test și mă întreb dacă nu cumva se speculează că să se ajungă la un colaps intern al uh, regimului din uh, Corea de Nord. Mie mi se pare că ar fi o, o greșeală fatală, pentru că acest regim a ajuns aproape la o autarhie adevărată și nu este atât de izolat de comunitatea internațională. Există foarte multe uh, aplicații care funcționează pe telefoane inteligente produse în Corea de Nord. Uh, Într-un regim în care se moștenește puterea politică, nu putem vorbi despre o, o democrație. Nu există o adevărată participare la activitatea socială, însă atâta timp cât prin rezoluțiile noastre nu uh, găsim, nu indicăm o soluție politică, nu vom putea face uh, progrese. Cred că ar trebui uh, să lucrăm mai mult la anumite elemente din această rezoluție, să avem o strategie unitară a Uniunii Europene care să participe la rezolvarea conflictului uh, de pe, de pe peninsula coreană. Vă mulțumesc, are cuvântul domnul Panțeri, un minut. Condamniamo fermamente il test nuclear. Mulțumim. Condamnăm uh, testul nuclear uh, desfășurat pe 6 ianuarie de Corea de Nord cerem guvernului nordcorean să-și reafirme, să reafirme ratificarea tratatului de neproliferare, de la care s-a retras în 2003 și am dorit intensificarea sancțiunilor de către Consiliul de Securitate al ONU. Situația drepturilor omului în această țară este îngrijorătoare. În Corea de Nord nu este permisă opoziția. Toată lumea este în slujba statului și uh, acum uh, se urmăresc în justiție crimele împotriva statului. Cred că Corea de Nord ar trebui să fie trimisă în fața Tribunalului Internațional de Justiție. Cerem și uh, eliminarea pedepsei capitale în Corea de Nord și libera circulație a cetățenilor, dat fiind situația precară din punct de vedere al aprovizionării cu alimente în țară, solicităm uh, ONU să mențină programele de asistență umanitară. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Șoidrova de la PP. Děkuji, vážený pane Mulțumesc foarte mult, uh, domnule vicepreședinte, dragi colegi. Situația în Corea de Nord e foarte gravă. Am vizitat Corea de Nord în persoană acum 10 ani ca partea unei misiuni a Parlamentului Ceh și am putut vedea la prima mână cum regimul dictatorial își minte cetățenii și îi izolează de lume. Din nefericire, conform unui document ONU din 2014, nimic nu s-a schimbat în acești 10 ani Nordcoreenii suferă în continuare, nu au suficientă hrană, în timp ce guvernul lor finanțează dezvoltarea de arme nucleare și servicii de securitate care îi spionează pe proprii cetățeni. cetățeni. Negocierile privind dezarmarea și drepturile omului sunt blocate. E foarte trist acest lucru, pentru că uh, Corea de Nord e o țară foarte frumoasă, cu un potențial extraordinar, ar putea fi la fel de ușor uh, să se dezvolte uh, cum a făcut Corea de Sud, care niciodată n-a renunțat la reconciliere. Și ca să răspund domnului Scholz, soluția nu e la Corea de Sud, soluția trebuie să vină de la guvernul nord-corean. Parlamentul European urmărește îndeaproape și înțelege foarte bine situația din Corea de Nord. În cele din urmă, rezoluția noastră spune că uh, ar trebui să se folosească toate capacitățile de experți ale Comisiei când se va crea viitoarea strategie și să nu uităm că și Corea de Sud are capacitate de, din acest punct de vedere. Așadar, să acționăm pe această situație. Mulțumesc. Mulțumesc în numele grupului SND. Domnul Andy Cristea, vă rog. Domnule președinte, întrucât proliferarea nucleară, chimică, biologică și a mijloacelor tehnice purtătoare reprezintă o amenințare la adresa păcii și a securității internaționale, condamn ferm testul nuclear efectuat de Coreea de Nord în 6 ianuarie, deoarece constituie o încălcare gravă a obligațiilor sale internaționale, a rezoluțiilor consiliului de securitate al onu și a regimului de neproliferare. este primordială suspendarea tuturor activităților legate de programul de rachete balistice și abandonarea completă a programelor nucleare existente. totodată autoritățile nord coreeene <clears throat> trebuie să își îndeplinească obligațiile care îi revin să coopereze și să asigure organizațiilor umanitare și raportorului special al onu pe drepturile omului accesul pe teritoriul său comisia are datoria să mențină canalele de comunicare cu coreea de nord și programele de ajutor umanitar existente. de asemenea este de datoria autorităților nord coreene să asigure accesul tuturor cetățenilor pe bază de nevoi eh, la produsele alimentare și de asistență umanitară. mulțumesc. Eh, eh, mulțumesc. Um, Uh, suspendăm ședința două minute. suspendăm ședința două minute. sorry. Uh, în numele ECR dau cuvântul domnului Demesmacher. Thank you, voorzitter. Uh, I hope you... Vă mulțumesc, domnule președinte. Sper că vă simțiți mai bine. Stimați colegi, Corea de Nord, în urmă cu două săptămâni, a înspăimântat uh, comunitatea internațională cu uh, testul nuclear cu o bombă cu hidro- hidrogen. Nord-Corea a devenit un sinonim pentru lipsa de culoare, pentru tristețe. Poporul nord-corean trăiește într-o stare de sclavie, nu există libertate politică și de exprimare, opozanții politici uh, Uh, sunt uh, asasinați, uh, sunt răpiți, sunt înfometați. Acest test nuclear cu bomba cu hidrogen a fost condamnat și de țările vecine, inclusiv de către Republica Populară Chineză. În ceea ce privește situația drepturilor omului, însă China și Rusia nu se pronunță. Noi avem datoria de a ne pronunța împotriva uh, situației drepturilor omului din Corea de Nord. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Dita Haranzova în numele grupului al de Un minut. Uh, in fact, North Korea... Corea de Nord este urgența perpetuă. Lunar avem mm, alte cazuri de execuții, uh, persoane închise și mai departe iar uh, cetățenii, oamenii în Corea de Nord mor de foame pentru a hrăni acest regim lacom. Spune că Corea de Nord este un uh, stat al lui Kafka, este, nu este suficient. Iată, de la testul nuclear de acum două săptămâni am înțeles, s-a anunțat săptămâna aceasta, s-a dat, s-a dat un, um, o explicație derizorie a, a ce s-a întâmplat. Și cerem Chinei să nu mai sprijine acest regim, fiindcă, sprij, fiindcă reprezintă o rușine asupra onoarei țării și un, o povară asupra economiei. Și, iar sprijinirea acestui regim face un deserviciu securității chineze. Doar Uh, dacă, avem, dacă reușim să uh, instituim pace în Corea de Nord, vom avea pace în întreaga regiune. Mulțumesc. Domnul Arnott are cuvântul. Like most people's ca majoritatea republicilor democratice din istorie, Corea de Nord nu e nici republică, nici democratică și nici nu lucrează în uh, interesul oamenilor. Uh, ca orice alt regim uh, dictatorial, este un regim uh, corupt și putred. Execută pe cineva în fiecare patru ani. Are mai mult droguri decât mâncare, malnutriție, raționalizarea bunurilor și duritate maximă către dizidenți. Vă reamintesc că numai acum câteva luni în Parlamentul Britanic, cancelarul din umbră laborist a citat din uh, Cărticica Roșie a lui Mao. Versiunea comunistă a lui Mao a dus la moartea zeci de milioane de concetățeni ai săi. Ar trebui să fim rușinați că astfel de extremism s-a manifestat în Parlamentul European. Trebuie să luptăm și să respingem politica Coreei de Nord, să luptăm cu ideologia care uh, dă naștere la așa ceva, la fel cum luptăm cu organizații cum ar fi ISIS. Mulțumesc. Domnul Nicola 3 de în rezoluția comună, se vorbește despre nevoia de a găsi o soluție democratică uh, cu Corea de Nord. Iar apoi, în următorul alineat, se cer noi sancțiuni, chiar dacă Corea de Nord este foarte izolată deja. Bineînțeles, nu am niciun fel de simpatie pentru această dictatură comunistă, dar nu cred că trebuie să răspundem la provocările sale cu noi sancțiuni care nu pot, să fac, nu pot decât să sporească paranoia liderilor. Da, sunt paranoici, dar, dar modul în care uh, Uh, ne comportăm noi uneori uh, le dă apă la moară. Să ne um, amintim uh, de in și armele de distrugere în masă. Ce s-a, ce s-a întâmplat după aceea cu dezarmarea Orientului Mijlociu. Doamna Mogherini este un bun diplomat, dar uh, ingerința Uniunii Europene uh, mai degrabă înrăutățește lucrurile iar interlocutorii și vecinii Coreei de Nord trebuie să uh, rezolv, să găsească o soluție la problemele care se confruntă țara la ora actuală. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Frunzulic are cuvântul. Barso Gincuie, panie prezident. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, domnule comisar. Aș vrea să-mi exprim susținerea puternică pentru această moțiune de rezoluție care condamnă puternic testul nuclear al Coreei de Nord de pe 6 ianuarie 2016, încă un test nuclear făcut de în această țară care pune o amenințare gravă la adresa păcii și securității internaționale. Aceste uh, teste nucleare încalcă rezoluțiile Consiliului de Securitate și aceste programe balistice nucleare sunt o încălcare a uh, tratatului de non-proliferare și cresc tensiunile regionale. Uh, Corea de Nord uh, își terorizează poporul și uh, uh, în loc să facă bombe în care trebuie să se întoarcă la formatul de discuții diplomatice uh, în șase parteneri și să uh, urmărim implicațiile globale ale acestui dosar. Aștept o rezoluție a Consiliului de Secretar Națiunilor Unite și cerem Coreei de Nord să aibă un drum constructiv în relația cu Comitația Internațională. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Procedura intervențiilor spontane. Domnul Pospișin, aveți cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, și eu am fost de acord cu această rezoluție puternică, după cum s-a spus de mai multe ori, Republica Populară Democrată Coreană este un regim uh, total, uh, totalitar. Sute de mii de oameni suferă în, uh, în lagără de concentrare, sute de mii de oameni suferă de foamete sau mor de foamete și cred că este un lucru foarte bun că adoptăm această rezoluție astăzi. În această rezoluție mi se pare important că ne adresăm Chinei să îi cerem să exercite presiune asupra Coreei de Nord pentru că China este singura țară care, o, care are o influență reală asupra uh, conducătorilor din Corea de Nord. China are posibilitatea de a schimba regimul din Corea de Nord și să uh, determine această țară să respecte drepturile omului. Domnul Caputo. Vă mulțumesc, domnule președinte. Corea de Nord rămâne una din cele mai izolate state de pe planetă și datorită uh, testelor nucleare organizate, cum a fost uh, cel de, pe data de 6 ianuarie 2016. Este prea ușor să spunem că ultimele evenimente din Corea de Nord Um, nu ar, fi, nu ar reprezenta o amenințare reală. Este al treilea test nuclear efectuat de Corea uh, de Nord după impunerea unor noi sancțiuni. Corea de Nord ar trebui să renunțe la aceste acțiuni provocatoare și ar trebui să renunțe imediat la programele nucleare și balistice și să își respecte imediat toate obligațiile internaționale. Uniunea Europeană ar trebui să ceară Chinei să-și exercite influența pe care o are în Corea de Nord, pentru că trebuie să evităm înrăutățirea situației. Vă mulțumesc, are cuvântul doamna Maria Pintu. Corea de Nord nu poate avea o soluție serioasă și de durată decât dacă aceasta se va găsi în cadrul uh, unor contribuții multilaterale. Nu poate fi vorba doar de Uniunea Europeană și sau Statele Unite care uh, se, mă rog să zicem, sunt alături sau nu de Japonia și Corea de Sud. Trebuie să fie implicate toate țările care își pot aduce uh, buna contribuție acestei probleme. China, de pildă, și Rusia, care în trecut au fost aliați importanți ai Coreei de Nord. Dacă ignorăm China și dacă transformăm din China și Rusia dușmani, dacă transformăm dușmani, nu rezolvăm problema, ci din potrivă s-ar putea să o înrăutățim. Problema armamentului nuclear al Coreei de Nord nu se va rezolva prin retorică. Trebuie să luăm măsuri concrete în acest sens. Mulțumesc. Domnul Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Aș vrea să subliniez că în Corea de Nord încălcările drepturilor omului sunt uh, făcute de un regim comunist, un regim comunist, un regim care nu amenință doar peninsula coreană, ci și viitorul democrației și al lumii întregi, și, prin urmare, și al Europei. Și vă atrag atenția uh, că ei încearcă o nouă internaționalizare a comunismului. De exemplu, Partidul Comunist din Boemia și Moravia declară deschis că dorește să fie în avangarda mișcării comuniste internaționale să creeze o nouă internațională comunistă. Și sunt aliați îndeaproape cu uh, comuniștii nord-coreeni care vin regulat la ședințele lor de la Praga. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, domnul Radoș. gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Corea de Nord este o țară care a semnat majoritatea tratatelor inter- internaționale privind drepturile omului pe care le încalcă în mod regulat. să cerem să respecte rezoluțiile Consiliului de Securitate și dreptul internațional nu cred că este suficient. Din păcate, nu cred că va fi util nici dacă China va recurge la influența pe care o are în Corea de Nord, pentru că dacă ar face acest lucru, o va face în, propriile, în propriul interes. Singura soluție adevărată ar fi, ar fi reprezentate de acțiuni internaționale coordonate, care nu sunt posibile pentru că țările vecine nu cad foarte greu uh, de acord. În ciuda acestei situații dificile, aș dori să cer Comisiei Europene să monitorizeze în continuare situația drepturilor uh, omului din Corea de Nord și amenințările la adresa stabilității pe lume. Mulțumesc, are cuvântul doamna Cristina Morvai. Mulțumesc, uh, domnule vicepreședinte. Sper că nu vă simțiți prea și că o să vă uh, reveniți cât mai repede. Și acum mă adresez Comisiei. Punctul 4 din acest raport vorbește despre Parlamentul uh, European care ar trebui să ceară comunității internaționale să acționeze uh, astfel încât să se termine cu impunitatea acestei dictaturi comuniste și ca aceștia să, regimul să fie tras la răspundere pentru crize împotriva umanității, crime împotriva umanității, mă scuzați. Doamne comisar, uh, e corect sau nu e corect ce mi-amintesc eu și anume că există câteva țări foste comuniste în această Uniune Europeană uh, și în timpul uh, discuțiilor uh, de aderare sau după aceea a cerut vreodată Uniunea Europeană uh, statelor membre sau țărilor candidate să îi judece pe autorii crimelor comuniste și așadar să-i, fac, să-i tragă la răspundere pentru ce au făcut în Europa de Est în timpul comunismului sau din nou vorbim despre standarde duble aici? Mulțumesc, spune președintele, domnul uh, Poson. Tänan no põhimõtteliselt me võiksime igal oma täis- Vă mulțumesc. În principiu, am putea discuta de, uh, cu ocazia dezbaterilor referitoare la încălcarea drepturilor omului despre Corea de Nord de fiecare dată. Situația este foarte complicată, mai ales pentru populația Coreei de Nord, însă există Uh, semne care ne arată că această țară devine tot mai multă amenințare pentru țările vecine. Am uh, ignorat mai multe probleme, am fi putut să evităm, să, să evităm unele dintre acestea dacă am fi intervenit mai devreme și mă tem că Corea de Nord este un asemenea uh, caz. Tot discutăm despre ce se întâmplă în uh, Corea de Nord, dar uh, Țările care au o adevărată influență în această țară nu se amestecă și mă refer la Rusia și la Republica Populară Chineză. Cred că ar trebui să învățăm mai mult din greșelile trecutului și să nu permitem degradarea uh, situației și mai mult. Vă mulțumesc! Și acum dau cuvântul domnului comisar Neven Mimița. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană asistă cu mare îngrijorare la încălcările drepturilor omului în Corea de Nord. Așa cum arată raportul din 2014 al Comisiei de Anchetă al com- care zugrăvește o situație ce necesită schimbări structurale rapide în Corea de Nord. Acest lucru este imperativ la nivel moral, dar și pragmatic. Situația, așa cum este acum, va duce la instabilitate pe termen lung în regiune. Vă reamintesc că unele dintre constatările Comisiei de Anchetă uh, arată că s-au comis și crime împotriva umanității. Iată de ce sprijinim recomandarea ca Consiliul de Securitate ONU să transmită aceast, acest caz la Curtea Internațională de Justiție, Tribunalul Internațional de Justiție. Uniunea Europeană va fi vârf de lance în ceea ce privește atenția acordată de către comunitatea internațională a Coreei de Nord. Activitatea noastră, activitatea de la ONU a, se îndreaptă în acest sens. Dar uh, noi nu dorim neapărat condamnare în mass media, ci dorim să se îmbunătățească situația pentru oameni la fața locului pe, în, în Corea de Nord. Uniunea Europeană finanțează deja programe de siguranță alimentară, de um, calitatea apei, programe sanitare care um, îi ajută, ajută populația foarte vulnerabilă din țară, inclusiv copii din orfelinate, uh, vârstnici, persoane cu handicap și comunități rurale, agricole vulnerabile. Uniunea Europeană este gata să facă mai mult și să coopereze mai strâns cu Corea de Nord, numai dacă începe să facă, să facă față și să rezolve deficiențele în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Dacă Corea se angajează să respecte cu adevărat drepturile omului, cooperând pe deplin cu mecanismele de respectare a, dreptul, a drepturilor omului ale ONU, atunci va reuși să uh, să um, aducă securitate în regiune într-un uh, mediu în care armele nucleare nu vor prolifera. Dar uh, testul nuclear de pe 6 ianuarie ne arată că nu suntem încă pe această cale și capacitatea noastră de cooperare este în consecință foarte restrânsă. Corea de Nord ar trebui să se concentreze pe reformele privind uh, drepturile omului pe care le cer cetățenilor, nu pe uh, destabilizarea situației și pe acțiuni ilegale care creează un mediu primejdios ce nu uh, este în beneficiul nimănui. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar! Am primit șapte